acord cu toate grupurile politice. În al doilea rând, dezbaterea în ceea ce privește aderarea Bulgariei și România la zona Schengen va include și um, întrebările orale depuse de ALDE, GUNGL și EFD. În al treilea rând, obiectivul dezbaterii din uh, situației din Yemen și Bahrain va fi uh, acela de a extinde puțin area dezbaterii noastre pentru a include și Siria și Egiptul. În al patrulea rând, declarația în alte reprezentante, Catherine Ashton, cu privire la evoluția din Ucraina, din uh, Yemen, Bahrain, Siria și Egipt, va fi și ea inclusă în programul de astăzi și va fi adoptată o rezoluție uh, la sesiunea plenară numărul 2 din octombrie. Nu vom avea un vot mâine, astăzi vom avea doar o dezbatere în urma intervenției în alte reprezentante, urmând a vota abia mai apoi la Strasbourg. Intervențiile cu durata de un minut vor avea loc după subiectul Ucraina, iar apoi uh, vom avea o continuare a reuniunii până la ora zece în această seară. Referitor la ziua de joi, 13 octombrie, vom avea raportul doamnei Bowes în ceea ce privește numirea unui membru în Comitetul Executiv al BRD. Mă, îmi cer scuze, al B, Băncii Centrale Europene. Nu, este, nu există niciun termen pentru amendamente. Acestea sunt modificările convenite de grupurile politice. Vreau să știu dacă sunt comentarii. Propoziții zmiany porządku. Nu sunt comentarii, așa că Trecem mai departe. Îmi cer scuze, spune președintele. Domnul Golniș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o observație de făcut în legătură cu ordinea de zi de astăzi. Într-adevăr, aici se prevede dezbaterea situației din Yemen și din Bahrain, care s-a extins și în Siria și în Egipt. Aceste subiecte sunt foarte importante, însă vizează niște state pe care noi nu le influențăm direct. În numele nostru, domnule președinte, la ora actuală, forțele armate ale statelor europene, împreună cu NATO, continuă în Libia să îi ucidă pe ultimii partizani ai fostului regim, foarte departe de mandatul dat de ONU. Eu nu știu câte victime sunt la ora actuală din cauza bombelor europene la Sirt și în împrejurimi. Și mi se pare că trebuie să ne ocupăm de această chestiune, să ne sesizăm, pentru că noi nu suntem doar uh, în înarmați ai NATO sau ai SUA. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Trecem acum la moțiune, o moțiune a PPE referitoare la termenul de a depune moțiuni de rezoluție referitoare la situația, la dezbaterea situației din Yemen, Bahrain, Siria și Egipt. Yemen, Bahrain, Siria și Egipt. PPE a cerut